Let's start. I hope that you and your Haideți să începem. Sper că dumneavoastră și familia dumneavoastră sunteți bine și mă bucur că văd tot mai mulți colegi la comisia noastră aici la Bruxelles, așa că vă urez bun venit tuturora. Avem interpretare astăzi, avem interpretare în opt limbi, engleză, spaniolă, germană, italiană, poloneză, franceză, română și maghiară. Avem de asemenea interpretare înspre limba semnelor în maghiară. Pentru a putea beneficia de interpretare avem nevoie de o bună conexiune audio cu dumneavoastră. Știți că la ultima comisie, la ultima întâlnire a comisiei noastre și la ultima întâlnire a coordonatorilor am hotărât să punem doar trei uh, petiții pe ordinea de zi. Am să dau 5, 3 uh, minute, îmi cer scuze, uh, petiționarilor, 5 minute comisiei, după care 2 minute coordonatorilor. după care vom trece la o a doua rundă Aici intervențiile se vor aloca în funcție de regula de HOND. Fiecare membru care va lua cuvântul beneficiind de un minut pentru intervenție, după care în cele din urmă petiționarul va avea două minute la dispoziție pentru concluzii. Am să trec acum la limba spaniolă și am să vă las timp la dispoziție pentru a vă pune căștile și să vă schimbați regimul lingvistic. Probabil știți că în meniu, în bara de sus, trebuie să vă ajustați limbile. Trecem acum la punctul 2 de pe ordine de zi. E vorba de adoptarea procesului verbal a întâlnirii anterioare. Uh, toți membrii au primit uh, documentele, dacă nu există obiecție, se poate considera ca fiind adoptat. Trecem la punctele 4 și 5 de pe ordinea de zi supunem la vot, prin urmare, propunerea de rezoluție referitoare la răpirile internaționale și pe plan intern de către unul dintre părinții ale copiilor din UE în Japonia, cât și proiectul de propunere de, rezo- de rezoluție referitoare la drepturile persoanelor cu dezabilități intelectuale în timpul crizei COVID-19. Înainte de a trece la vot, doamna Tom, coordonatoarea Renew și raportoarea referitoare la propunerea de, rezoluție referitoare la răpirile internaționale dorea să ia cuvântul. Nu știu dacă e conectată la distanță. Nu. Atunci am să-i dau cuvântul doamnei Semedo, care de, de asemenea ceruse cuvântul aici. Așadar, înainte de a trece la vot, am să-i dau cuvântul doamnei Semedo, după care, dacă mai există coordonatori care doresc să ia cuvântul, le voi da și lor cuvântul, vă rog. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Am să punctez care sunt, important, care sunt aspectele cele mai importante pe care le-am introdus în această rezoluție. În Luxemburg, cât și în alte țări, discutăm despre felul în care au fost tratate persoanele cu dezabilități intelectuale în timpul crizei. Uh, COVID-19. Nu sunt singurele persoane care au avut de suferit în timpul acestei crize. E suficient să ne gândim la cât a crescut violența domestică în uh, această perioadă. Dacă ne gândim însă la rezoluția noastră de pe data de 17 aprilie, persoanele cu dezabilități intelectuale se lovesc de probleme punctuale. Iată de ce facem apel la adresa statelor membre pentru ca acestea să ofere sprijin psihologic persoanelor cu dezabilități intelectuale pentru a atenua în acest fel impactul pe care îl au măsurile uh, din uh, timpul statului de alarmă. De multe ori uh, aceste persoane nu pot vorbi în nume propriu, ci au nevoie de un tutor legal. Ce se întâmplă însă dacă tutorele legal nu dispune de mijloacele necesare pentru a interveni în numele persoane cu dezabilități intelectuale. Iată de ce aceste persoane ar trebui să aibă, să poată să aibă acces la asistență juridică dacă e nevoie. Iată de ce facem apel la adresa statelor membre pentru ca um, căile de atac juridice să fie disponibile și pentru persoanele cu dezabilități intelectuale. Ar trebui să se acorde atenție deosebită celor cazuri în care persoanele cu dezabilități intelectuale care nu dispun de capacitate juridică nu au acces suficient uh, la tutorele legal care să le poată apăra drepturile. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Mai dorește altcineva să ia cuvântul? Se pare că nu, nu mai există niciun alt coordonator, așa că trecem la vot. Înainte de toate vreau să verific dacă se întrunește quorumul. Cred că avem mai mult de 9 deputați prezenți la Comisia PETI. Ieri ați primit buletinul de vot referitor la cele două rezoluție. Deschid acum votul privind cele două rezoluții. Votul se va încheia la orele 13. Țineți cont de faptul că vor fi luate în calcul doar buletinele de vot care au uh, ajuns în, la adresa uh, de e-mail uh, aferentă până cel târziu la orele 13. Trecem acum la punctul 6. Începem deja cu rezoluțiile, așadar. E vorba de petiția 485-2020 prezentată de o persoană de cetățenie britanică referitoare la vac vaccinul împotriva COVID-19. Petiționarul nu participă, așa că îi dau cuvântul comisiei, mai precis domnului Martin Seychelles, Seychelles director general adjunct DigiSante. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Bună ziua tuturor. Înainte de toate vreau să încep prin a-l lăuda pe petiționar pentru că a intervenit într-un punct care ne privește pe noi toți și care este de importanță prioritară pentru Comisie în această criză globală. Am să încerc să clarific activitatea Comisiei în acest domeniu și să vă prezint care sunt posibilitățile pentru viitor. Dezvoltarea unui vaccin împotriva COVID-19 este de mare însemnătate pentru Comisia în răspuns la această, ca răspuns la această pandemie. În aceste vremuri nemai Prioritatea Comisiei este de a asigura sănătatea și siguranța tuturor cetățenilor Uniunii Europene. Comisia colaborează cu parteneri internaționali eh, din sectorul privat și nu numai pentru a mobiliza toate resursele posibile. Deci există diferite obstacole când vine vorba de elaborarea vaccinului în cel mai scurt timp posibil. Este fundamental să se asigure accesul tuturor cetățenilor europeni la acest vaccin. Dezvoltarea vaccinului. E un proces complex. La ora actuală există aproape 120 de vaccinuri în um, elaborare. Doar câteva au început etapa testării clinice și și mai puține vor um, fi finalizate. Nu e un proces linear asigurat. Iată de ce este important ca uh, vaccinurile candidat, cele mai promițătoare, să beneficieze de sprijin de plin. Comisia a elaborat politici pentru a adopta măsuri care să accelereze procesul de elaborare a vaccinului. Încercăm să găsim soluții viabile. S-au făcut eforturi pentru a asigura sprijin financiar pentru candidații cei mai promizători um, la un vaccin împotriva COVID-19 și la amplificarea producției. Toate aceste eforturi se bazează pe principii solide, științifice și de reglementare și pe valori precum um, echitate și solidaritate. Cercetarea și dezvoltarea e o prioritate pentru Comisie și s-au alocat fonduri pentru cercetarea în vederea găsirii unui vaccin. Peste 140 de milioane de euro au fost deja alocate în cercetarea la găsirea unui vaccin COVID-19 prin intermediul programului Orizont 2020. Pentru a accelera găsirea unui uh, vaccin disponibil uh, universal și pentru a elabora tratamente um, care dau rezultate, Comisia a lansat pe data de 4 mai în conferința internațională a donatorilor și aproape 5 miliarde de euro au fost um, strânse în acest fel. Încercăm ca în acest fel vaccinul să fie disponibil cât mai multor persoane și la un preț accesibil, pentru ca nimeni să nu fie lăsat în urmă. În plus, Comisia a anunțat 300 de milioane de euro suplimentare pentru Alianța Vaccinului pentru intervalul 2020-2025. Odată ce vaccinul va ajunge pe piață, va fi foarte important să coordonăm distribuția și alocarea în statele membre. Comisia colaborează cu statele membre pentru a rafina viitoarele strategii, ținând cont, bineînțeles, de importanța deosebită a categoriilor de risc. În acest sens, Comisia primește informații în permanență de la Centrul European pentru Control și Prevenția Bolilor, Agenția Europeană pentru Medicamente, cât și un comitet special de consultanță creat exclusiv pentru COVID-19. Comisia, bineînțeles, acționează bazându-se pe principiile solidarității și echității. În concluzie, deja s-au alocat resurse financiare semnificative pentru a ne asigura că Uniunea Europeană va avea acces la un vaccin sigur împotriva COVID-19. Se fac eforturi în continuare, bineînțeles, multe aspecte sunt în continuare dezbătute. Comisia Europeană Face în continuare eforturi pentru a asigura un acces echitabil la un viitor vaccin, după cum s-a discutat la ultima întâlnire a ministrilor de sănătate vineri 13 iunie. Comisia și-a luat angajamentul de a pune la dispoziția statelor membre stocuri suficiente de vaccin împotriva COVID-19. Mulțumesc foarte mult! E rândul deputaților. Acum are cuvântul domnul Falcă de la PPE. Mulțumesc, doamnă președinte. O petiție. Thank you very much, Madam Chair. This is a very interesting petition. Firmă pentru noi faptul că uh, suntem respectați și că Uniunea Europeană are credibilitate în uh, Marea Britanie. Știm că competența pentru politica de vaccinare este a statelor membre, dar în același timp știm că Uniunea Europeană și statele membre cooperează strâns pentru găsirea unui vaccin, așa cum am auzit în explicațiile de la Comisie. Și la fel, foarte important, știm că Uniunea Europeană dorește să încheie un acord în avans cu companiile farmaceutice pentru a asigura uniform acest vaccin pe întreaga suprafață a Uniunii Europene. Și tot foarte important este faptul că Comisia intenționează să elaboreze strategii de vaccinare pentru grupurile vulnerabile, de aceea recomand ca această petiție să rămână deschisă și să primim un aviz de la ENVI și evident să urmărim posibilitatea de a informa atât statele membre cât și cetățenii de dorința noastră de a fi alături de ei în aceste momente. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult. Are acum cuvântul coordonatorul grupului SID, Ajus Saliba, care e alături de noi telematic. Bună dimineața, mă alătur și eu comisiei, mulțumindu-i petiționarului pentru că a prezentat această petiție. În calitate de reprezentant al grupului socialist și democrat, scot în evidență faptul că grupul nostru a promovat întotdeauna necesitatea măsurilor de coordonare între diferitele state membre pentru ca atunci când se găsește un vaccin împotriva COVID-19, toți cetățenii europeni vor avea acces la acest vaccin într-un mod transparent. Acum, mai mult ca oricând, nu putem să ne permitem ca cetățenii, ca niciun cetățean să fie lăsat în urmă, mai ales acele persoane cele mai vulnerabile din societatea noastră și nu putem accepta ca accesul la vaccin în Uniunea Europeană să depindă de țara de origine, de țara de unde vine respectivul cetățean european. Avem nevoie de o strategie coordonată la nivel european pentru a ne asigura că, înainte de toate, un subiect atât de important ca acesta nu e lăsat la latitudinea fiecărui stat membru, practic acele state membre care își pot permite să achiziționeze un vaccin, restricționând practic în acest fel uh, accesul la acest vaccin doar uh, pentru cetățenii lor. Scot în evidență cât de important este să insistăm asupra acestei strategii și să facem eforturi la nivel european pentru a avea o procedură de achiziții publice comună odată ce vaccinul va fi disponibil. Este important așadar să acționăm în acest fel pentru că e vorba de, principi, de respectarea principiului de solidaritate, principiul pe care se clădește Uniunea Europeană. Doar cooperând putem ieși, putem uh, continua, pentru că în caz contrar vom ajunge în situația în care persoanele cele mai vulnerabile vor avea de suferit cel mai mult. Iată de ce este important ca această petiție să rămână deschisă. Vreau din nou să-i mulțumesc petiționarului pentru inițiativa dumnealui la ora actuală. Este o inițiativă deosebit de importantă pentru că așteptăm cu toții cu nerăbdare să domânim acces la vaccinul împotriva COVID-19 pentru a lăsa în urma noastră această pandemie. Mulțumesc! Are cuvântul doamna Tom în numele grupului Renew. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Sunt perfect de acord cu cele spuse de colegi. Sunt perfect de acord și cred și eu că e nevoie de abordare europeană solidară. Ne aducem aminte ce s-a întâmplat la începutul acestei crize, în care luni statele membre se, se băteau între ele pe măști și era inacceptabil. Și vreau să transmitem comisiei care tot sprijinul nostru și eu doresc să rămână deschisă această petiție și să fim ținuți la curent cu evoluțiile. Mulțumesc. Tiene la palabra de Mulțumesc foarte mult. Are acum cuvântul doamna Auken în numele grupului Verzilor. He's not in connection, Mrs. Auken? No? Ok. Uh... Nu se poate conecta, doamna. Se pare că nu e conectat. Are cuvântul domnul Cernechi. Domnul Cernechi, uh, Mulțumesc, doamna președinte. Această petiție e un fel de semn al vremurilor. Dacă un istoric s-ar apuca să scrie ce se întâmplă acum în Uniunea Europeană, sau dacă peste mulți ani un alt istoric s-ar uita în urmă la ce se întâmplă acum, ar constata că această petiție este un moment de cotitură prin care cetățenii încep să se organizeze și să își ceară drepturile. Colegii socialiști au spus un lucru foarte important și anume că e posibil ca cei mai vulnerabili să fie lăsați în urmă. Să nu uităm ce s-a întâmplat la începutul pandemiei, când persoanele aflate în azile, cei în vârstă din multe țări, s-au confruntat cu o problemă majoră, fiindcă nu au fost uh, Uh, în niciun caz ei o prioritate. Prioritatea o reprezentau cei mai tineri, considerați mai folositori pentru societate. Lucru care cred eu că este inacceptabil și sper să nu se repete atunci când uh, vor fi disponibile vaccinurile. Sper ca prioritățile să se stabilească în mod corect și că grupurile cele mai vulnerabile vor fi primele care să fie vaccinate. Pentru că nu vreau cu niciun chip ca această situație să se repete. Deci sunt de acord cu antevorbitorii, vreau, să, vreau și eu să fim cât mai cooperanți, să ne coordonăm cum se cuvine și să arătăm cât de mult uh, ne interesează binele cetățenilor Uniunii Europene și trebuie de asemenea să ținem seama și de cât de înspăimântați sunt cetățenii Uniunii Europene cât de frică le este că nu știu ce se va întâmpla, nu, se, nu știu ce se va întâmpla când vor veni vaccinurile, dacă vor avea dreptul la ele și ce se va întâmpla cu pandemia. Și mulțumesc și acum din partea GUE, domnul Botenga. Mulțumesc, doamnă președinte, și aș dori și eu să Mulțumesc uh, petiționarului cât și Comisiei pentru răspunsuri. Problema aceasta este fundamentală, fiindcă să nu uităm dacă în această pandemie ne-am pomenit cu oameni care nu ar putea beneficia de uh, vaccin sau de tratament împotriva COVID, coronavirus, așa ceva ar fi cumplit. Fiindcă știm că există vaccinuri foarte scumpe pe planetă, vaccinuri împotriva unor boli care fac sute de mii de morți pur și simplu pentru că oamenii nu au capacitatea financiară de a le cumpăra. Mi-aduc aminte de o campanie a unui ONG francez acum vreo trei ani, dacă nu mă înșel, care ridica exact această problemă în Franța. Iată, chiar un afiș. În fiecare an, cancerul aduce 2,4 miliarde de euro. O leucemie reprezintă circa 20% marjă brută și o epidemie de gripă este ca un fel de bonus de sfârșitul anului pentru industria farmaceutică. Iată, deci, motivul pentru care aș vrea să trag și un semnal de alarmă. Trebuie să evităm să se întâmple ceva de felul acesta în cazul petiției de față. Există state care au demarat deja achiziții anticipate, ceea ce înseamnă că trebuie să fim foarte atenți pentru că vom finanța pe de o parte cercetarea, dar pe de altă parte, practic, suntem în situația de a plăti multinaționalelor acum niște bani în avans ca să facă cercetare, după care uh, le vom, uh, vom revedea banii aceștia, o să-i vedem din nou la ochi, dar la prețul pe care uh, companiile farmaceutice vor, le, îl vor stabili pentru vaccinurile lor. Ce înseamnă că noi practic plătim de trei ori, o dată pentru cercetare, o dată pentru achiziție anticipată și o dată când se duce omul la casă și își cumpără vaccinul de la farmacie. Deci să fim foarte atenți și eh, să fim atenți ca Comisia să ia măsurile necesare pentru ca vaccinurile acestea să nu devină un monopol, o proprietate privată a unei companii farmaceutice, ci un bun global, la nivel mondial, în întreaga planetă. Eh, mulțumesc foarte mult! Thank you. Now... Mulțumesc și acum o a doua rundă, Peter Iar din partea PPE. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Îi sunt recunoscător uh, petiționarului pentru această inițiativă. Este foarte bine, mai ales că se adresează Uniunii Europene un uh, cetățean din Regatul Unit. Ne dă speranță, mai ales pentru negocierile Brexit. Și apoi un aspect care contează pentru mine foarte mult, ce să învățăm din greșelile comise până acum. Căci dacă procedăm ca până acum, după motoul Uh, dacă ne gândim la noi înșine, atunci înseamnă că ne gândim la toți în același timp. Uh, nu e bine. Va exista un vaccin. Nu e o problemă de bani. E o chestiune a sistemelor de sănătate și toate acestea țin de statele membre. Rugămintea mea către comisie este următoarea. Noi avem o șansă să lucrăm cu o viziune înspre viitor și așa că vă rog împreună cu statele membre să dezvoltați o strategie ca să vedem ce să facem în momentul în care vaccinul e gata, cum va fi el distribuit, cum vor reacționa diferitele sisteme de sănătate ca să nu se creeze impresia uh, că e ceva pentru privilegiați, că anumite state membre au acces special. Vă rog, Comisia trebuie să profite acum de această ocazie, să lucrăm împreună, petiția să rămână deschisă, căci subiectul este unul deosebit de relevant. Muchísimas gracias. Ahora tiene la palabra. Mulțumesc foarte mult. Are cuvântul doamna Rego de la GUE. Nu? Estaba pedida Se solicitase intervenția în scris de ieri, dar având în vedere că a luat cuvântul deja domnul Botenga, puteți considera, considerați că deja a intervenit cineva din partea dumneavoastră? Da, de acord. Mai dorește cineva să ia cuvântul, având în vedere că mai avem timp? Bun, considerăm uh, dezbaterea finalizată referitoare la această petiție, având în vedere că petentul nu e alături de noi și după ce am ascultat intervențiile grupurilor parlamentare și reprezentanții comisiei, președinția consideră că această petiție trebuie să rămână deschisă. Am uh, trimite mai departe această petiție către Comisia Envi, având în vedere că s-a solicitat acest lucru. De asemenea, îi cerem Comisiei un răspuns înscris, mai ales în ce privește colaborarea cu Alianța Mondială pentru vaccinuri, pentru ca în acest fel să fim informați referitor la evoluția privind elaborarea unui vaccin. Dacă sunteți de acord, aceasta ar fi propunerea din partea mea. Trecem acum la punctul 7 de pe ordinea de zi. E vorba de petiția 515 din 2020, prezentată de Josef Fradler din Austria, referitor la drepturile vamale aplicate cărnii de vită, drept consecință a crizei COVID-19. Domnul Fradler e alături de noi, e conectat la distanță, îi urăm bun venit și îi dăm 5 minute, acum la început, după care la sfârșit va avea de asemenea 2 minute la dispoziție pentru a încheia petiția. Bun venit, vă rog, aveți cuvântul. Stimate doamnă președintă, stimați eurodeputați din Parlamentul European, stimați reprezentanți ai Comisiei. Vă mulțumesc pentru invitație. Mă numesc Iosef Radler și uh, locuiesc în Kärnten, Kärnten, în inima Austriei. Astăzi apelez la dumneavoastră pentru că sunt unul din jumătate de milion de crescători de vite din Europa. Ultimele luni au arătat că noi, agricultorii, suntem relevanți pentru sistem și asta nu doar în vremuri de criză. Agricultura europeană a fost puternic lovită de această criză, iar sectorul cărnii de vită a trebuit să suporte pierderi impresionante. Comisia Europeană a intervenit uh, și a obținut uh, rezultate în ceea ce privește stocurile uh, din acest domeniu. Sunt foarte recunoscători pentru asta, dar avem nevoie și de acțiune urgentă și de mult mai multă susținere. Pentru că pe toată piața uh, alimentelor, în special în ceea ce privește produsele pe bază de carne de vită, există mari probleme în continuare. Comportamentul de consum s-a modificat foarte tare în timpul uh, pandemiei COVID-19. Au fost măsuri de izolare în toate statele membre, iar uh, în domeniul uh, hotelurilor și în domeniul gastronomic s-a ajuns la pierderi uriașe. Astfel, am ajuns să vindem o carne extrem de, extrem de bună calitate de vită la prețuri infime. Și asta, bineînțeles, că a avut un efect negativ asupra veniturilor fermierilor. În ciuda acestor vremuri grele, în continuare se importă cantități impresionante de carne de vită în Uniunea Europeană. Iar eu, zi de zi, mă ocup de animalele mele, merg de mai multe ori în grajd pe zi și respect standarde foarte ridicate. Este o muncă grea, o muncă fizică grea și eu o fac zilnic din convingere și din pasiune. Sunt unul dintre cei care crede în ideea europeană și mă aștept ca în vremuri grele să mă pot bucura de solidaritate în, la nivel comercial, la nivelul consumatorilor și la nivelul celor care au uh, influență și anume factorii decidenți din Uniunea Europeană. Fiecare bucată de carne de vită important, importată în Uniunea Europeană și vândută la un preț uh, redus este cu efect dăunător asupra noastră, a fermierilor, și apoi asupra mediului și asupra climei. Și acum suntem în vremuri grele din punct de vedere financiar. Este de neînțeles pentru mine că nu se poate spune nu acestor importuri. Pentru mine personal este de neînțeles așa ceva. Am această petiție și prin ea încerc să cer Uniunii Europene să se declare pentru ajutorarea noastră a crescătorilor de vite din Uniunea Europeană. Avem nevoie de o agricultură funcțională, avem nevoie de o producție de carne de vită de înaltă calitate, lanț uh, productiv, lanț de produ- producție, mă scuzați, care trebuie să fie prietenos cu mediul înconjurător. Nu ne putem permite să acoperim necesarul de carne de vită din importuri. De aceea cer o protecție urgentă pentru producătorii locali și regionali de carne de vită și cer de asemenea să existe taxe vamale pentru importul de carne de vită. Pentru că mai ales acum Uniunea Europeană trebuie să protejeze și să susțină agricultura pretutindeni în Uniunea Europeană, iar taxele vamale pe carnea de vită trebuie să fie sporite. Există mai multe măsuri care pot fi deja aplicate și care se bazează pe articolul regulamentului cu privire la organizarea comună a pieței, iar Comisia Europeană trebuie să se sesizeze și să dea niște măsuri de protecție pentru a proteja agricultura europeană până în momentul în care situația pe piață se va stabiliza. Noi, crescătorii de vite din Europa, avem nevoie de o Europa puternică. Noi, crescătorii de vite, avem nevoie și de piețe puternice și sigure, în așa fel încât și pe viitor să putem uh, păși împreună pe drumul Europei. Noi, crescătorii de, vită, de vite din toată Europa, vă spunem mulțumesc și sperăm să ne fi făcut auziți. Mulțumesc! Muchísimas gracias, señor. Mulțumim foarte mult, domnule Fradler. Acum are cuvântul comisia. Da, știu, știu, o clipă. Domnul Michel Scanel, director general adjunct din partea Agri, însă la ora actuală întâmpină probleme cu legătura dumnealui, așa că vom încerca pe parcursul dezbaterii să luăm legătura cu dumnealui, așa că acum aș trece direct la intervenția deputaților și documentul domnului Ben Huber din partea PP. Doamnă președinte, domnule Fradler, mulțumesc foarte mult pentru petiția extraordinară pe care ați prezentat-o aici. Într-adevăr, ați uh, menționat foarte multe puncte importante și, per total, în această criză s-a arătat cât de important este să avem o agricultură funcțională în Uniunea Europeană. N-am avut uh, lipsuri de alimente și să știți că este un lucru rar, pentru că au existat alimente pretutindeni în uh, se, uh, supermarketuri. N-a fost la fel în domeniul medical. Au fost lipsuri de medicamente, am avut probleme cu lipsa de măști, a trebuit să le importăm de pretutindeni din lume pentru că nu le mai producem noi înșine. Așa că fac un apel aici către toți, este important ce a spus domnul Fradler. Aprovizionarea cu alimente trebuie să fie garantată. Criza coronavirus a lovit puternic în agricultură, exact cum a spus și petiționarul, mai ales în ceea ce privește domeniul uh, creșterii vitelor. Dar s-a întâmplat și în ceea ce privește legumele, în ceea ce privește uh, florile. Um, am văzut cum au căzut uh, piețele de desfacere și pentru asta Comisia Europeană a dat niște măsuri pentru a contracara efectele negative, de exemplu cu stocarea privată. Și într-adevăr a fost cu efect, iar pentru acest lucru trebuie să fim recunoscători. Dar petiționarul are în același timp dreptate. Prețul pe piață este la ora actuală la un nivel la care nu mai poți face agricultură în mod durabil. Așa că înțeleg neliniștea din rândul fermierilor noștri dacă, într-adevăr, lipsește piața de desfacere pentru carnea lor de vită și, totuși, în aceste condiții, se face import de carne mai ieftină și care nu este produsă la aceleași standarde ca și aici în Europa. În cadrul PAC-ului, noi avem o marjă de manevră, putem interveni, așa că am o rugăminte înspre comisie să devină activă și să vadă care sunt posibilitățile de intervenție, pentru că s-au adunat niște <laughs> munți de carne, carne bună, europeană, care trebuie să fie distribuită în așa fel încât să demontăm acele stocuri care s-au creat și în așa fel încât să asigurăm un venit decent fermierilor în continuare. Așa că rugămintea mea este să continuăm cu această petiție, să o menținem deschisă până în momentul în care situația se detensionează. Mulțumesc! Thank you very much for SMD. Mulțumesc foarte mult pentru și de Agiu Saliba. Not hear you. Nu vă auzim. You have to the speak button. Trebuie să apăsați pe butonul speak, pe butonul microfonului. Acum vă auzim. So, first of all, I would like to thank... Mai întâi aș dori să mulțumesc petiționarului acestuia și pentru că este alături de noi astăzi și discutăm despre subiecte atât de importante. E o petiție deosebit de interesantă, pentru că tratează despre câteva teme cruciale. Mai întâi, perturbările din urma crizei COVID-19, reziliența exporturilor, agriculturii, a sectorului alimentar și necesitatea de a se evita o creștere a prețurilor pentru consumatorii europeni. producătorii de carne de vită au nevoie de sprijin sub formă de plăți, dar și sub formă de măsuri de piață pentru a uh, îi susține acolo unde este necesar. Comisia Europeană monitorizează îndeaproape situația prețurilor, evoluția de pe piață pentru mărfurile agroalimentare. Este o petiție relevantă pentru competențele Uniunii Europene și va trebui să fie uh, analizată în continuare. Prin uh, taxele la importuri trebuie să ne asigurăm că operatorii din sectorul agricol și al cărnii de vită în mod special vor putea să concureze în mod corect și loial cu cei care uh, cu, cu colegii lor din alte țări non-europene. Mai întâi trebuie să punem accentul pe nevoia de a-i sprijini pe agricultorii noștri și producătorii de produse alimentare pentru piața Uniunii Europene. E un lucru important, pentru că această criză a afectat într-adevăr cu tărie, cu putere um, industria producătoare de proteine animale. Apoi trebuie să apărăm sectorul de o creștere a prețurilor, mai ales într-o perioadă de criză ca aceasta, ar fi un fenomen care ar afecta puternic consumatorii. Această criză a adus la iveală de alminter vulnerabilitatea sectorului cărnii în fața șocurilor și rolul pe care îl joacă acest sector în crearea unor posibile riscuri pandemice viitoare. Pentru că unele uh, unități s-au, dovedit a fi adevărate creuzete de virusuri și bacterii. Deci să fim atenți și la această problemă, cât și la problema uh, de mediu și la strategia de la fermă uh, în farfurie. Trebuie să ne concentrăm pe modul în care Uniunea Europeană poate folosi programele care stau la dispoziție pentru a susține cele mai eficiente și prietenoase cu mediul modalități de creștere a animalelor. Susțin această petiție, dar în același timp cred că trebuie abordată problema uh, unei uh, politici durabile a producției alimentare în Uniunea Europeană. Mulțumesc foarte mult și acum avem o altă conexiune cu domnul Michel Scanel, director general în DG Agri la Comisia Europeană și îi dau cuvântul. Mulțumesc, Michael Scanner sunt. După cum puteți să vă dați seama, am avut unele probleme cu conexiunea. Nu știu dacă mă auziți acum. Da, da, vă auzim foarte bine. În sfârșit, vă auzim Interpretul precizează că l-auzim, nu foarte bine. Deci, dificultățile sectorului uh, acesta agroalimentar, mai ales în uh, problema cărnii, este într-adevăr, uh, sunt o, reprezintă o problemă cu adevărat importantă și pentru producători. Însă, Comisia trebuie să fie foarte atentă la obligațiile sale juridice, obligațiile ce revin și la competențele ce revin. S-a sugerat ca, în lumina problemelor care apar în urma importurilor de carne de vită, Comisia să folosească aceeași dispoziție de salvgardare ca și în Organizația Mondială a Comerțului, impunând acestor importuri tarife suplimentare, dar pentru ca Comisia să facă acest lucru ar însemna să nu respecte legislația relevantă. O legislație la care nu se referă în petiția sa domnul Freider, mă refer la regulamentul Consiliului 260 din 2009, regulamentul 625 din 2009 de asemenea. Actuala legislație în vigoare, care trebuie avută în vedere în contextul de față, este regulamentul 215.755 și regulamentul Consiliului 2015.478. Pe scurt, trebuie, din motive de securitate juridică, de siguranță juridică, să respectăm cerințele impuse de aceste acte legislative și să dovedim că atât cantitățile cât și prețurile mărfurilor importante, importate duc la perturbări grave pe piața Uniunii Europene. Numai că asta nu se întâmplă în momentul de față. Potrivit tuturor cifrelor de care dispunem în acest moment, și pentru că au fost la punctele de import perturbări serioase, avem totuși unele cifre provizorii în materie de importuri. Pentru ianuarie-aprilie anul acesta, suma totală a importurilor de carne de vită a scăzut major, inclusiv din țările Mercosur. Ca tare, nu dispunem de probele concrete care să ne arate că s-au produs uh, Uh, perturbări grave pe piață de pe urma importului semnificativ de uh, carne din afara Uniunii Europene. De asemenea, nu avem probe, nu avem dovezi cu privire la o creștere majoră a prețurilor care ar decurge, pardon, o scădere majoră a prețurilor care ar decurge de pe aceast, urma acestor importuri masive. De aceea nu avem baza juridică pentru a lua o măsură de salvgardare. Însă, am uh, luați seama de cele spuse de petiționar în lumina obligațiilor noastre internaționale și în acest context este important să subliniem faptul că Uniunea Europeană își respectă obligațiile internaționale, fiind în interesul nostru să facem acest lucru, întrucât suntem unul dintre cei mai mari exportatori de carne, inclusiv de vită și produse aferente, produse conexe. Avem un surplus major de exporturi în acest sector. Ca atare, în momentul în care Uniunea Europeană ar impune astfel de măsuri de salvgardare, s-ar afla în situația foarte riscantă să fie târâtă în instanță și să piardă. Și riscul cel mai mare ar fi acela că ni s-ar impune la rândul nostru tarife protecționiste din partea altor țări din afara Uniunii Europene, cu siguranță, țările cu pricina ar fi foarte tentate să ia măsuri de retaliere împotriva exporturilor noastre din Uniunea Europeană către ele. Și asta ar afecta nu numai sectorul cărnii de vită, ci ar afecta și reputația noastră internațională în materie de comerț internațional. Deci, sigur că ne-am dori să luăm măsuri să vă sprijinim, dar în această împrejurare punctuală nu dispunem de pârghile necesare ci de temeiul necesar pentru a lua astfel de măsuri de salvgardare, însă vom continua să monitorizăm cu toată atenția această situație. Chiar domnul Freider a recunoscut că am luat o serie întreagă de măsuri care vizează uh, carnea de vită și produsele din carne de vită pentru a mai ușura presiunea de pe piață și sperăm ca tendințele pozitive care s-au remarcat în urma introducerii măsurilor noastre să se remarce și în continuare. Mulțumesc, doamnă președinte, dacă aveți întrebări. Mulțumesc foarte mult. Am continuat acum cu deputații care au solicitat să ia cuvântul. Are cuvântul doamna Tom în numele grupului Renew. Mulțumesc, Ulrike Müller. Vreau să mulțumesc și eu uh, domnului Fradler, petiționarul, pentru faptul că a abordat acest subiect deosebit de important aici la Comisia PETI. Și eu sunt uh, producătoare de lapte și cunosc foarte bine piața agricolă. Rezervele și îngrijorările dumneavoastră sunt perfect justificate. Haideți deci să lăsăm petiția deschisă ca put- să putem observa cu atenție cum evoluează piața. Cred că în această criză agricultura a arătat cât de relevantă este pentru sistem și cât de greu a fost să menținem lanțul de aprovizionare viu și să nu avem uh, panică în supermarketuri. Deci pentru mine a fost o dovadă a forței care există în acest domeniu, de la lanțul de producere până la lanțul de aprovizionare. Eu știu despre ce vorbeți, pentru că săptămânal am primit actualizări din acest sector. Întrebarea care este acum atât de grea, așa cum a spus antevorbitorul meu, este faptul că avem uh, niște contracte, avem uh, acorduri, avem sarcina probei și, desigur, mă interesează în acest context cum arată acordurile noastre comerciale, ce vom face pentru a proteja domeniul nostru mult mai bine. Mercosur, de exemplu, este o chestiune extrem de spinoasă. Mi-ar plăcea să strângem rândurile și să protejăm pe fermierii noștri, pentru că ceea ce discutăm acum despre biodiversitate, despre farm to fork, de la fermă la furculiță, despre uh, Uh, faptul că vrem uh, să punem în rezervă 10% din suprafața agricolă din uh, Europa, acestea sunt lucruri pe care nu le pot accepta. Nu mai putem să acceptăm așa ceva și apoi să ne bazăm pe importuri. Deci eu cunosc foarte bine tensiunile care există aici. Acum ne-am dat câteva măsuri pentru a-i susține, de exemplu, pe fermieri cu până la 7.000 de euro în plan individual. Se va vota mâine sau poimine la plenară asta. Apoi, cu privire la stocurile private, știu pentru ca, că pentru carne um, în ultimii ani nu s-a mai făcut asta. Noi sperăm să nu mai vină un al doilea val de coronavirus, în așa fel încât în domeniul gastronomic, din punct de vedere economic, lucrurile să capete iarăși un elan. Și apoi, desigur, susținem micile întreprinderi cu până la 50.000 de euro. Vorba lungă sărăcia omului. Până la urmă, concluzia este că trebuie să lăsăm petiția deschisă. Măsurile pe care le-am dat trebuie să fie urmărite, corectate, ajustate, îmbunătățite și sper că aceste regiuni în care se produce carne de vită să fie menținute durabil pe viitor. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Acum, domnul Weitz, de la Verzi. Mulțumesc foarte mult. Uh, mulțumesc uh, petiționarului domnul Fradler. Cum a spus și Comisia, avem în vedere acordul cu Mercosur, care este strâns legat de această problematică și doresc să atrag atenția asupra unui aspect. Comisia și Curtea de Conturi au spus foarte clar că este rezultatul faptului că a existat neglijență din partea acestor două instituții. La patru luni după sfârșitul negocierilor s-a prezentat această problemă. Deci nu s-a lucrat așa cum trebuie, altfel ne-am fi dat seama cu ce efecte este acest acord cu Mercosur. Și apoi ă, aceste acorduri de schimb în general, care sunt efectele lor asupra agriculturii noastre? Acesta este un aspect asupra căruia trebuie să ne aplecăm. Și aici dau dreptate uh, colegului de la PPE. Se pune următoarea întrebare. Cum putem să cerem standarde din ce în ce mai ridicate lanțului de producție european, importând totodată niște produse care nu respectă aceleași standarde? Deci, ideea de a acționa doar cu taxe la import, cum spune domnul Fradler, este greșită. Trebuie să menținem niște standarde ridicate inclusiv pentru aceste importuri, exact așa cum se cere producătorilor noștri. Și dacă un produs nu respectă standardele ridicate, atunci importul să fie refuzat sau să fie compensat cu niște tarife de echivalare, exact cum a propus uh, Comisia în ceea ce privește taxa uh, pe CO2 la import, la frontieră. Și doresc încă o dată să Mă adresez regiunii Kärnten din Austria și eurodeputatul de la PP. Este foarte important să se acționeze nu doar la nivelul Austriei, ci și aici la nivel european. Să spuneți un mesaj foarte clar conservatorilor, să arătați în ce situație ne-am băgat noi înșine și ce probleme rezultă astfel pentru agricultura europeană în momentul în care aveți nevoie de susținere din partea verzilor, domnule Bernhuber. Să știți că puteți conta pe mine eu, unul, îmi doresc ca petiția să rămână deschisă pentru că este uh, înspre binele cetățenilor noștri. Trebuie ca aceștia să aibă posibilitatea de a-și prezenta aici clar și răspicat problemele și dubiile cu privire la felul în care funcționează politica curentă. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Domnul Cernețchi de la ECR. Mulțumesc foarte mult! Antevorbitorul meu a făcut referire la conservatori. Mă simt vizat și pot să spun că în ultimii cinci ani conservatorii au făcut foarte multe lucruri în Polonia. În ceea ce privește această petiție și vocea petiționarului, a fost foarte important să o ascultăm. Pentru că există un stereotip în Europa care spune că fermierii europeni nu mai sunt atât de tineri. Dar iată că în Austria și în Polonia realitatea este alta. Sunt de acord și cu domnul Valls că cerem mai puține din partea partenerilor noștri din afara Europei în ceea ce privește produsele alimentare. Consumatorii noștri trebuie să aibă convingerea că importurile sunt de aceeași calitate ca și produsele noastre. Mulțumesc foarte mult petiționarului că a abordat acest subiect. Mulțumesc foarte mult. Are acum cuvântul doamna Rego din partea GUE. Sí, muchas gracias, presidenta. Eh, Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Cred că dacă e să scoatem în evidență un lucru care a ieșit clar și răspicat în urma acestei crize, e că tot ce ține de producția de alimente e de importanță esențială și ca atare trebuie protejat și promovat. Se pare că asistăm, și nu e pentru prima dată când se prezintă o asemenea petiție, Asistăm așadar la situația în care o serie de reguli, de norme comerciale au un caracter asimetric și îngreunează în mod semnificativ activitatea multora din agricultorii europeni. Așa că, înainte de toate, noi vrem să scoatem în evidență legătura care există între tratatele de liber schimb și activitatea multora din persoanele care uh, lucrează în sectorul agricol și în creșterea de animale. Ei nu e prima dată când ne confruntăm cu o asemenea situație, așa că este important să existe mecanisme de piață care să protejeze agricultura europeană. E greu de înțeles că agricultorii europeni nu pot să-și comercializeze, să-și comercializeze produsele în timp ce se continuă importurile din afara Uniunii. E imposibil să le cerem agricultorilor să vândă în continuare sub prețul de producție. Este absolut fundamental să se țină cont, să se înceapă să se țină cont de principiul uh, de preferință pentru producția europeană în cadrul PAC, dacă vrem ca agricultorii noștri să poată să o scoată la liman. Propunem ca această petiție să rămână deschisă și să poată fi trima, mai departe comisiilor IMCO și INTA în vederea elaborării unui raport. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult. Începem acum a doua rundă de intervenții. Domnul Falcă de la PPA cer cuvântul. Mulțumesc. Doamna președinte, aici ar trebui să mergem uh, mult mai mult în sprijinul petiționarului. Atunci când uh, vorbim de șepteluri de vaci, putem spune că avem șepteluri de vaci care produc lapte și șepteluri de vaci pentru carne. De fapt, uh, Uh, fermierii primesc presiuni din ambele părți. Presiuni de sus de ceea ce înseamnă importul în europeană și presiuni de jos pentru că fermierii care au șepterurile de lapte, mai nemai piață, evident și-au sacrificat animalele și au mai produs pe piață marfă care a ajuns de fapt în zona concurențială. Aici Comisia ar trebui să colaboreze mult mai mult cu statele membre pentru că în depozitele frig, în acest moment există doar 25% acoperire. Asta înseamnă că se poate realiza depozite tampon pentru zona de securitate viitoare. Fiecare stat are de, de fapt voie să aibă o zonă de securitate până trece această perioadă dificilă. De aceea fermierii au nevoie rapidă de o intervenție. Mulțumesc! Muchísimas gracias. No hay ninguna Mulțumesc foarte mult. Nu mai există alte solicitări de cuvânt acum, așa că îi dau cuvântul petiționarului, însă înainte, în calitate de președintă a acestei comisii, am o întrebare pentru Comisia Europeană. Am avut în vedere că în intervenția sa Comisia vorbea de exporturi și importuri. Aș dori să ne oferă mai multe detalii referitor la măsurile pe care le-a adoptat Comisia în timpul acestei pandemii în ce privește piața de carne de vită. Sper că directorul să nu uh, să fie deconectat între timp, sper să ne asculte în continuare și să ne explice care sunt instrumentele la care a recurs Comisia în timpul acestei pandemii, când vine vorba de uh, sectorul creșterii de vită și de carne de vită. Da? De la începutul crizei, prioritatea noastră a fost aceea de a ne asigura că perturbările în lanțul uh, alimentar au fost minime. Apoi, am văzut că au fost semne de întrebare dacă cetățenii noștri ar fi avut uh, în continuare acces la alimente, pentru că vă amintiți chiar la începutul izolării, rafturile erau goale, cozile la magazine erau mari. Am rezolvat însă această problemă. Dar impactul a fost semnificativ asupra lanțului agroalimentar cu privire la veniturile fermierilor. Da, aici sunt vizați producătorii de carne de vită sectorul a suferit puternic și din cauza faptului că s-au uh, închis uh, serviciile gastronomice. Iar uh, în ceea ce privește restaurantele, ele erau cele care utilizau carnea premium. De aici, doamnă Müller, se explică exact cum s-a spus ideea că s-au introdus depozite private tocmai pentru a lua o anumită presiune de pe piață. Monitorizăm în continuare situația în general, dar și mai pertinent este faptul că am încercat să menținem vii și exporturile. Nu pot să subliniez suficient uh, faptul că avem uh, un excedent uh, comercial în produsele agroalimentare, inclusiv în ceea ce privește produsele pe bază de carne de vită. Să nu uităm aici că nu trebuie să oferim terțelor state scuza de a bloca exporturile noastre. În acest context, trebuie să fim foarte prudenți cu comportamentul nostru. Comportamentul nostru trebuie să fie perfect aliniat obligațiilor noastre comerciale internaționale. Să nu uităm că acordul Mercosur nu a avut impact asupra nivelului curent al exporturilor, fiindcă el nu a intrat încă în vigoare. Comerțul care are loc la ora actuală nu este unul impactat de acordul Mercosur. Vreau de asemenea să subliniez că noi, în continuare, ne bucurăm de excedent comercial, ceea ce este bun pentru, și important pentru producătorii noștri. Sigur că sunt diferențe chiar în cadrul sectorului. De exemplu, poate exista un deficit la nivel de friptură, carne de friptură, dar um, nu și în ceea ce privește alte bucăți de carne. Să nu uităm că mare parte există carne utilizată și pentru crearea de uh, alimente pentru animalele de companie și aici se face export. Exportăm de șase ori mai mult eh, hrană pentru animale de companie decât carne de vită și asta se pierde din dezbaterea despre dacă sunt bune sau rele importurile, exporturile. Este foarte important pentru sectorul nostru pentru că de aici vine o valoare adăugată importantă pentru producătorii de carne de vită și nu trebuie să pierdem din vedere acest aspect. Și apoi, ca un răspuns direct la întrebarea dumneavoastră, noi monitorizăm în continuare situația foarte îndeaproape, exact cum am subliniat anterior. Am văzut că există o anumită redresare a prețurilor în ultimele săptămâni și am văzut de asemenea că se redeschide sectorul gastronomic în Uniunea Europeană, speranța fiind desigur de a se oferi un stimulent important, mai ales vânzării de uh, carne mai scumpă uh, pentru restaurant. Și, în concluzie, pentru că mai mulți intervenienți uh, s-au referit la securitatea alimentară și reziliență, în cadrul comunicării Farm to Fork s-a spus că Comisia va da măsuri cu privire la sporirea rezilienței lanțului alimentar, inclusiv cu planuri de urgență. Iată, deci, un lucru asupra căruia ne vom apleca, desigur, uh, împreună cu Parlamentul, pe viitor. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult. Îi dăm acum cuvântul pentru a încheia această petiție petiționarului pentru două minute. Are acum cuvântul domnul Iosef Fradler. Stimată doamnă președinte, stimată comisie, vă mulțumesc pentru această discuție interesantă. Eu am 40 de ani, am doi copii și vrem să facem agricultură și pe viitor. Știu că politica poate are alte priorități. Noi însă nu putem renunța la prioritățile noastre de înaltă calitate. Trebuie să se aplice tuturor același, aceleași condiții și am susține și strategia de la fermă în farfurie, însă în situația actuală. Pentru noi, agricultorii, e foarte, foarte greu. E foarte greu să susținem noua propunere a Comisiei și, mai ales având în vedere noul buget, condițiile sunt tot mai stricte pentru noi, ni se cere tot mai multă înverzire, și în cele din urmă se pare că ne vindem agricultura pentru importuri ieftine din afara Uniunii Europene. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! După ce am ascultat intervenția petiționarului și după ce am mulțumit, după ce am ascultat intervenția comisiei și intervenția reprezentanților grupurilor politice. Propunerea mea ar fi să lăsăm deschisă această petiție, având în vedere că e solicitarea unanimă din partea tuturor grupurilor. De asemenea, am transmit această petiție către INTA, IMCO și AGRI. E adevărat că niciun deputat de la Agri nu a, solicitat, nu a solicitat acest lucru, însă Agri se ocupă de strategia de la fermă în farfurie E o strategie care de altfel a fost uh, adusă în discuție de majoritatea deputaților care au luat cuvântul. I-am cere de asemenea cu uh, comisiei informații actualizate în scris în permanență, atât în ce privește actualizările care se pot aduce la adresa strategiei de la fermă farfurie, cât și în ceea ce privește evoluțiile din uh, sectorul creșterii de bovine, mai ales în urma pandemiei COVID-19. Am încheiat dezbaterea referitoare la această petiție. Petiția rămâne deschisă. Să trecem la următorul punct, ultimul punct, punctul cu numărul 8. E vorba de petiția cu numărul 441 din 2020, prezentată de Sergio Santa Maria din Spania, referitoare la limitările aplicate dreptului la informație în timpul crizei coronavirusului. Domnul Santa Maria e pe fir îi urăm bun venit, are 5 minute la dispoziție, după care, în urma dezbaterii, va mai avea 2 minute pentru a conchide. Vă urăm bun venit, vă rog, aveți cuvântul. Hello? Tienes, tienes que pulsar. Trebuie să apeși pe un buton unde scrie speak sau are o etichetă cu speak. Do you hear me? everybody? Yes, we can hear you, we cannot see you. Mă puteți auzi, da, te putem auzi, dar nu te putem vedea. Pues tengo aquí el speak y el micrófono operativo, el iPad, no sé exactamente a qué se debe porque de hecho se ha desconectado. Se pare că dispozitivul petiționarului s-a deconectat tocmai înaintea intervenției. Intervenție din partea tehnicianului. Could you switch the camera? Okay. From, from camera? Okay. Now? No. Ah, ahora, ahora. Tienes que girar el iPad. Trebuie să întorci iPad-ul. Da. Perfect, aveți 5 minute la dispoziție. Te auzim și te vedem. Trebuie să centrezi imaginea pentru a te pute, pentru a putea vedea. Interpreții trebuie să te poată vedea, să-ți poată vedea chipul. Acum. Da. No. Ahora. Se pare că acum, da, merge. Da, 5 minute. Bună ziua tuturor! Mă bucur uh, să pot uh, lua cuvântul astăzi în fața dumneavoastră. Mă numesc Sergio Santa Maria. sunt avocat de profesie. Am prezentat această petiție din următoarele motive, motive pe care doresc acum să vi le prezint în amănunt. Însă, înainte de toate, doream să-i mulțumesc Comisiei pentru petiții, că mi-a oferit această posibilitate de a lua cuvântul înaintea dumneavoastră. Vreau, bineînțeles, înainte de toate, să îmi exprim condoleanțele față de victimele acestei pandemii. E vorba de o catastrofă nemai întâlnită. În țara noastră s-au înregistrat aproape 43.000 de decese. Despre ce e vorba cu această petiție? E vorba de a controla, de a exercita un control democratic asupra autorităților uh, și guvernului spaniol. Cred că în Spania și în restul țărilor din Uniunea Europeană s-a înregistrat o situație de panică, de frică, care a împins anumite guverne și cred că în cazul guvernului spaniol uh, a căzut pradă tentației de a controla uh, multe din resorturile puterii pentru a nu se vedea supus unui control care după părerea mea, um, ar fi trebuit să se facă cu totul altfel. Situația la care am asistat în Spania începând din luna martie acestui an e o situație deosebită, o situație, e vorba de starea de alertă care afectează direct drepturile fundamentale. În Spania am trăit uh, episoade punctuale în care uh, s-a înregistrat o anumită derivă antidemocratică sau autoritară din partea guvernului. În primul rând, pentru că există o directivă din anul 2004, o directivă a Uniunii Europene, care reglementează dreptul la libera circulație a tuturor cetățenilor Uniunii în interiorul frontierelor acesteia pentru toți cetățenii Uniunii această directivă a continuat să se aplice, cu anumite restricții, adevărat, dar a continuat să se aplice, în timp ce în Spania a fost complet um, anulată în timpul stării de alertă. Mi se pare un lucru care contravine dreptului european, mi se pare o eroare gravă și aș îndrăzni să spun că e adevărat încălcarea drepturilor cetățenilor. După cum uh, spuneam, drepturile la care uh, drepturile cetățenilor în vederea în temeiul tratatelor au fost încălcate, de pildă articolul 3 al tratatului sau de altfel și articolul 20 din Constituția spaniolă referitor la dreptul la informație. În Spania, guvernul a decis să închidă pagina intitulată um, Portalul pentru Transparență pentru a îngreuna în acest fel controlul care ar fi putut fi exercitat asupra activității guvernului. În acest fel, nu avem informații referitor la achizițiile de uh, echipamente de protecție, măști uh, și alte dispozitive medicale. În acest fel se evită controlul asupra diferitelor uh, măsuri care au fost luate în timpul acestei crize care au rămas în întuneric, practic. În uh, lunile februarie și martie, guvernul a permis organizarea a doar două sesiuni de control ale guvernului, lucru care nu, mi se pare surprinzător. În timpul conferințelor de presă organizate, secretarul de stat pentru comunicare a cenzurat, informa- a cenzurat întrebările care puteau fi adresate primului ministru. În plus, desemna care erau uh, mijloacele mass media care puteau adresa întrebări. S-au realizat uh, sondaje care vehiculau ipoteza creării unui minister al adevărului. Nu ar fi existat astfel pluralitatea diferiților actori ai societății și singurul glas care s-ar fi auzit ar fi al guvernului. Se pare că chiar s-au dat instrucțiuni punctuale pentru a contracara știrile false, fake news și s-a afirmat acum că în acest fel uh, încerca să se protejeze imaginea guvernului pentru că acesta să nu fie criticat uh, și gestiunea acestuia să nu fie criticată. Toată această situație a generat uh, o îngrijorare profundă în conștiința spaniolilor, având în vedere că drepturile fundamentale la care făceam trimitere au fost încălcate. Iată la ce se referă, practic, petiția mea. Mulțumesc foarte mult! Dau acum cuvântul doamnei Irena Mosova, directoarea DG Just a Comisiei. Este alături de noi? Da. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte, stimați membri, stimată petiționar. Aș dori să reau cele spuse de petiționarea din aori, pentru că, într-adevăr, ne confruntăm cu o situație nemai întâlnită, o pandemie nemai văzută și, după cum spunea petiționarul, din cauza acestei pandemii s-au luat măsuri nemai auzite pentru toată populația globului, pentru Europa și pentru statele membre. Mă refer acum la măsurile luate în general. După cum știți, democrația, statul de drept și drepturile fundamentale sunt valori de temelie ale proiectului european dreptul de a circula liber în interiorul Uniunii Europene, dreptul la libertatea de expresie, care, bineînțeles, include și dreptul la informație, cât și dreptul la confidențialitate și la protecția datelor cu caracter privat, sunt consfințite în articolele 45, 11, 7 și 8 din Carta Fundamentală a Drepturilor, din Carta Drepturilor Fundamentale ale Uniunii Europene. După cum spuneam, de-a lungul întregii Uniunii Europene, guvernele au luat măsuri de urgență pentru a face față acestei pandemii. Încă de la bun început, Comisia a scos în evidență faptul că răspunsul trebuie să respecte valorile și principiile fundamentale, așa cum sunt ele consfințite în tratate măsurile de urgență trebuie să se limiteze la ce e absolut necesar, să fie absolut proporționale, limitate în timp și să se alinieze la mijloacele de protecție prevăzute în Constituție, cât și în standardele internaționale și ale Uniunii Europene. În plus, guvernele trebuie să se asigure că aceste măsuri fac obiectul unui control frecvent, respectând, uh, supunându-se mecanismului de control democratic. Vreau să spun că la ora actuală Comisia Europeană urmărește îndeaproape toate măsurile cu caracter urgent adoptate de toate statele membre, inclusiv Spania, și impactul pe care aceste măsuri le au asupra statului de drept, drepturilor fundamentale și asupra legislației comunitare. Dați-mi voi acum să intru în amănunt în ceea ce privește măsurile referitoare la starea de alertă. În ceea ce privește încălcarea dreptului la liberă circulație, aș vrea să vă reamintesc că, în temeiul articolului 51, aliniatul 1, carta se aplică statelor membre doar atunci când ele aplică legislația comunitară. Restricțiile în interiorul um, granițelor unui stat membru, în interiorul frontierelor acestuia, așadar, um, țin de competența exclusivă a statelor membre. Așadar, e răspunderea statelor membre și a autorităților judecătorești uh, de a face astfel încât drepturile fundamentale să fie respectate în permanență. Acum, în ceea ce privește restricțiile la libera circulație a cetățenilor în interiorul Uniunii Europene, poate fi justificată uh, dacă există considerente de sănătate publică, cu condiția ca acestea să respecte mecanismele de protecție prevăzute în legislația comunitară. Toate aceste măsuri trebuie să se bazeze pe criterii referitoare la protecția sănătății publice și să nu aibă un caracter discriminatoriu. Având în vedere evoluția epidemiologică favorabilă, statele membre au început să ia măsuri pentru a elimina treptat restricțiile pentru ca în acest fel să reintroducă libertatea de circulație și să deschidă frontierele treptat. În comunicarea sa de pe 11 iunie, Comisia a încurajat statele membre să pună capăt restricțiilor referitoare la libera circulație în interiorul ă, teritoriului lor, înainte ca pe 1 iulie să se ridice restricțiile referitoare la libera circulație în interiorul Uniunii. Acum, în ceea ce privește dreptul la informație și libertatea de expresie, vreau să vă reamintesc că președinta Comisiei a spus fără echivoc că democrația nu poate funcționa fără o mass medie liberă și independentă. Respectul pentru libertatea de expresie este fundamental. E mai important ca oricând ca ziariștii să poată informa liber, fără restricții, pentru a combate dezinformarea și pentru ca în acest fel cetățenii noștri să aibă acces la informații cruciale. Criza a scos în evidență cât de important este să punem capăt fluxului de dezinformare. Această pandemie a fost însoțită de un adevărat potop de informații false și greșite referitoare la virus, care nu au creat doar neîncredere și derută, ci de-a dreptul au putut submina răspunsul autorităților publice, având în acest fel un impact negativ asupra autorității um, instituțiilor. Iată de ce Comisia și reprezentanții Serviciului de Acțiune Externă au adoptat comisia, au adoptat comunicarea referitoare la combaterea dezinformării referitoare la COVID-19. Această comunicare prezintă măsurile luate pentru a combate dezinformarea și prezintă măsurile care se vor lua cu caracter imediat. Criza a scos în evidență cât de important este ca informația să vină din surse fiabile Sunt cât se poate de, de acord cu petiționarul, pentru că nu ar trebui să existe restricții aplicate accesului la informații, nu ar trebui să existe un minister al adevărului. Democrația nu poate funcționa fără o mass media liberă. E nevoie ca informația să fie întotdeauna verificată pentru ca în acest fel cetățenii să poată lua decizii informate. Comisia și-a luat angajamentul de a continua colaborarea cu platformele online și alte in- inițiative cetățenești pentru ca în acest fel cetățenii UE să aibă acces la informații fiabile și credibile. Lupta împotriva discriminării nu poate să limiteze valorile noastre și drepturile noastre democratice. De pildă, organizarea unei dezbateri care să permită tragerea la răspundere a autorităților publice. După cum spuneam, Comisia monitorizează îndeaproape în toate statele membre cum sunt puse în aplicare măsurile cu caracter urgent adoptate la nivelul statelor membre și ce impact pot avea ele asupra valorilor europene. Urmărim de asemenea ce impact pot avea asupra organizarea organizării libere de alegeri și asupra dezbaterilor democratice. Vreau de asemenea să scot în evidență faptul că comunicarea a, că, cer scuze, pe 21 aprilie Comisia a constatat faptul că din partea guvernului spaniol s-a comunicat că măsurile luate nu erau menite să restricționeze accesul la informație. Ministrul de interne a confirmat, ministrul de interne spaniol a confirmat acest lucru pe 23 aprilie în, când vine vorba de informațiile de care dispune Comisia, statul de alarmă, uh, starea de alarmă în Spania a fost uh, declarată pe 14 martie, informație care a fost comunicată Parlamentului de îndată. Parlamentul a dezbătut această uh, inițiativă și a hotărât să prelungească această stare de șase ori. Este important să se respecte statul de drept. Comisia va urmări în continuare de aproape situația din toate statele membre. În ultimul rând, în ceea ce privește încălcarea dreptului la confidențialitate. Pe 8 aprilie, Comisia a adoptat o recomandare care prevede principiile pentru a respecta drepturile fundamentale, mai ales dreptul la confidențialitate, la protecția datelor cu caracter personal, în urma acestei comunicări uh, s-a elaborat un set de instrumente de către statele membre cu sprijin din partea Comisiei și însoțit de îndrumări din partea Comisiei referitor la protecția datelor. E, vizate erau mai ales diferitele aplicații, Eh, la care se lucra în statele membre. Pe 21 aprilie, Comisia a adoptat orientări aprofundate referitoare la diferitele aplicații pentru geolocalizare, pentru a monitoriza pandemia și care se încadrează în orientările deja comunicate de Comisie. Pe scurt, Comisia urmărește îndeaproape evoluția situației în toate statele membre până când toate măsurile de urgență vor fi eliminate măsurile luate pentru a proteja sănătatea publică sunt relaxate treptat. Puterile cu caracter excepțional de care s-au dotat acum guvernele trebuie eliminate treptat și înlocuite cu măsuri mai puțin intrusive. Comisia va urmări în continuare de aproape felul în care vor fi afectate statul de drept, drepturile fundamentale și valorile democratice pe măsură ce aceste măsuri cu caracter urgent sunt eliminate în toate statele membre, inclusiv Spania. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumesc foarte mult! Dau acum cuvântul deputaților. Începem cu PP, domnul Iar. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Sunt recunoscător în mod deosebit petiționarului pentru această petiție. Este deosebit de importantă. E vorba de ingerințele statelor membre în drepturile fundamentale ale cetățenilor în timpul crizei provocate de coronavirus. Fiecare stat membru a răspuns diferit și se, se pare că Spania a făcut un pas în spate în acest sens. Mi se pare important că în Comisia, ca și garant al tratatelor, să înțeleagă că nu are neapărat multe mijloace la dispoziție de a interveni atunci când un stat deviază de la calea cea bună. Îi cer um, comisia noastră să transmită mai departe către Comisia Libe această petiție și să ceară guvernului spaniol să se pronunțe referitor la această petiție. E vorba de transparență în cele din urmă. E important să vedem dacă se respectă, s-au respectat uh, transparența, uh, libertatea de expresie, după cum spunea și petiționarul, în timpul conferințelor de presă au putut fi trimise doar întrebări în scris. Nu toți reprezentanții mass media au putut adresa întrebări primului ministru. Întrebarea e dacă s-au adoptat doar inițiative legislative care erau necesare în timpul crizei coronavirus sau, din potrivă, s-a profitat de această situație pentru a adopta pe ascuns, pe ușa din dos și alte inițiative legislative. E vorba de libera circulație aici, de abuzul de sancțiuni, punct important pentru că um, în timpul unei crize poporul nu trebuie privit ca un dușman, ca un inamic, ci trebuie să se ia măsuri adecvate, proporționale și când vine vorba de sancțiuni. E vorba în cele din urmă de a învăța din toate aceste experiențe. Există o anumită tentație din partea guvernului atunci când uh, se trece printr-o perioadă de criză să se consolideze um, puterea guvernului, să se asume mai multe competențe, însă drepturile cetățenilor trebuie apărate și în vremuri de criză. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Îi dau cuvântul acum domnului Agiu Saliba de la SID. I think that this petition first and foremost is... Cred că această petiție este foarte injustă din punct de vedere politic și este eminamente politică. Sunt o mulțime de alegații, dar niciuna dintre ele fondată. Guvernul spaniol, ca majoritatea celorlalte guverne, au furnizat informații zilnic cu privire la numărul persoanelor afectate de COVID, cât și cu privire la numărul deceselor provocate de COVID. Acuzațiile petiționarului nu sunt așadar întemeiate întrucât cetățenii spanioli au dispus de acces de plin la datele oficiale oferite de agențiile spaniole și de centrele guvernamentale spaniole. Cât privește restricția dreptului la circulație, aceasta s-a pus în aplicare în fiecare stat membru, în întreaga Uniune Europeană. Măsurile luate au fost destinate limitării răspândirii virusului iar aceste măsuri au fost luate cu numărul necesar de voturi din Parlamentul spaniol într-o procedură desfășurată în mod democratic și în baza condițiilor prevăzute de legislația și Constituția din Spania. Deci, măsurile acestea încă o dată s-au aplicat numai într-o perioadă excepțională din cauza unor împrejurări cu care niciodată nu ne-am mai confruntat. Petiționarul menționează și citează în petiția sa, citează inclusiv cele spuse de către comisie și aud și am auzit și care a fost răspunsul comisiei, deci citez, citez în felul următor ce spunea. Este important ca mm, cetățenii să aibă acces la informații din partea unor surse autorizate cu privire la COVID-19. Lupta împotriva uh, informațiilor incorrecte este o, un efort comun al tuturor instituțiilor Uniunii Europene. Combaterea informațiilor false este un efort comun. Noi susținem informarea exclusiv din surse autorizate și juste. Iar în timpul uh, pandemiei COVID, am avut probleme de informare, care au apărut și mai puternic, probleme legate de informațiile false răspândite. Deci, guvernele Uniunii Europene se asigură ca cetățenii lor să dispună de acces la informații fiabile – și oficiale. Asta nu înseamnă nici pe departe că ar fi vorba de un, o cenzură din partea instituțiilor guvernamentale. Din contră, instituțiile noastre continuă să conlucreze cu Comisia Europeană pentru a evita situația care, o situație care să submineze nu doar în Spania, ci în întreaga Uniune Europeană uh, accesul corect al cetățenilor la informațiile juste, de calitate. Ca Fac un apel la doamna președinte să închidă această petiție pentru că această petiție, după cum spuneam la începutul intervenției mele, este, are o dimensiune politică pronunțată și conține foarte multe alegații care nu se întemeiază pe fapte concrete. Eu inițialmente mi-a... Ar fi acum rândul pentru Renew, înainte ceruse Eh, doamna cuvântul, eh, cuvântul doamna Tom, dar având în vedere că nu e în sală, dar cuvântul doamnei Pagasa Urtundua. Mulțumesc foarte mult, doamna președinte. Am ascultat cu mare atenție intervenția petiționarului, cât și cele spuse de Comisia Europeană, care, într-adevăr, realizează la ora actuală o monitorizare fără precedent referitor la tot ce s-a întâmplat, mai ales când vine vorba de drepturile fundamentale în statele membre și că va continua să facă și pe viitor acest lucru. Cred că există câteva aspecte importante în ce privește petiția. În ce privește libertatea de circulație, cred că, într-adevăr, având în vedere considerentele de sănătate publică uh, și având în vedere propagarea virusului, au fost măsuri uh, justificate, însă în ce privește portalul de transparență care a fost închis uh, mult timp uh, pe parcursul acestei pandemii a fost o practică greșită. Același lucru se aplică și controlului parlamentar. Situația s-a schimbat între timp, la ora actuală există un control parlamentar eficace în Parlamentul Național, însă a fost suspendat în timpul um, unui interval în, pe parcursul pandemiei. În plus, într-adevăr, în societatea spaniolă s-a produs un uh, scandal când vine vorba de conferințele de presă la care participa primul ministru și guvernul a trebuit să facă un efort de transparență suplimentară și să se supună, prin urmare, um, unui control sporit din partea opiniei publice. De aici apare o întrebare fundamentală atunci când uh, executivul își vede puterile întărite, trebuie să, se, să fie supus unui control sporit de asemenea și au existat momente în timpul acestei pandemii când drepturile fundamentale nu au fost uh, respectate pe deplin. Acum, în ce privește numărul real de decese, din păcate, pe, deși, în ciuda progreselor care s-au înregistrat la alte capitole, aici nu dispunem nici până ziua de astăzi de date actualizate. Există diferențe în timpul deceselor înregistrate în această perioadă și cifrele pe care le prezintă guvernul cu schimbări permanente. E imposibil ca experții uh, înșiși să urmărească această situație și să vină cu o evaluare concretă. Acum, în ceea ce privește Centrul de Cercetări Sociologice, s-a înregistrat un scandal de amploare pentru că au venit cu o serie de întrebări destul de neclare, destul de ambivalente pe care în cele din urmă uh, Ehm, la care în cele din urmă guvernul a răspuns că, de fapt, eh, nu se urmărea o monitorizare a acțiunilor guvernului, ci o monitorizare a um, încercării de dezinformare a opiniei publice. De fapt, la ce a asistat opinia publică spaniolă? A asistat la um, pur și simplu maniera arbitrară în care a fost uh, comunicată informația. Uh, Avem în fața noastră, prin urmare, o petiție în care anumite din lucrurile pe care le critică petiționarul s-au îmbunătățit, însă există în continuare două aspecte la ordinea zilei de mare importanță. E important așadar ca petiția să rămână deschisă, să vedem ce se întâmplă cu acele lacune și să tragem concluzii, și anume cu cât dispune de mai multă putere un guvern, cu atât um, trebuie să fie supus mai mult unui control și să dea dovadă de mai multă transparență. Mai ales având în vedere situația deosebit de gravă cu, pe care am trăit-o în toată Europa, dar mai ales în Spania, având în vedere numărul de decese. Guvernul trebuie să aibă foarte mare grijă. Și credem că, în situația de față, uh, Reacțiile guvernului au lăsat mult de dorit, iar în ceea ce privește sondajul realizat de Centrul de Cercetări Sociologice și în ce privește um, cifrele comunicate referitor la decese, cred că din aceste considerente petiția ar trebui să rămână deschisă. Mulțumesc foarte mult! Aș dori să le spun uh, reprezentanților uh, grupurilor politice de la PPE și domnul Saliba, de asemenea și-au depășit timpul alocat și v-aș ruga să vă încadrați în intervalul alocat. Are avea acum cuvântul doamna Auken pentru verzi. E conectată? Vă rog. Am I on? No. Yes. Yes, yes, yes, yes. Perfect. We hear you. Oh. Na? Yes, yes. perfect, perfect. Mulțumesc și îmi face plăcere să vă văd. Mă bucur că sunteți deja atât de mulți în sală, asta e minunat. Fără îndoială că trebuie în fața acestei petiții să ne uh, susținem în continuare valorile la care ținem. Sigur că S-a putut uh, opri libera circulație pe o anumită perioadă de timp, dar informațiile eronate sunt mult mai greu de uh, limitat. Președintele și PPE a permis ca această petiție să fie luată în discuție la sfârșitul ordinii de zi în condițiile în care nu s-a acceptat să se vorbească despre Ungaria. Membrii Fides din PPE sau cei din ECR cu membrii partidului uh, similar din Polonia. Trebuie criticați pentru că nu își respectă propriile standarde. Deci Comisia a oferit o reacție foarte bună și cred că, încă o dată, e necesar ca ă, cât mai curând să, se, să fie incluse pe ordinea de zi petițiile din Ungaria pentru a trata despre această problemă în cadrul comisiei noastre. E regretabil că subiectivismul politic este acela care decide care petiții sunt tratate. Așa că, doamnă președinte, vă rog, cât mai curând, petițiile de la, uh, din uh, partea petiționarilor din Ungaria să fie incluse pe ordinea de zi, pentru că trebuie ca țările ca Ungaria să priceapă că o astfel de uh, un astfel de comportament este tratat cu toată seriozitatea în Uniunea Europeană și încălcarea valorilor la care ținem nu poate fi acceptată. Deci, mulțumesc foarte mult Comisiei pentru uh, răspunsul dat și mă bucură că această petiție este inclusă pe ordinea de zi. Nu voi insista, pentru că deja antevorbitorii au spus foarte multe, dar trebuie ca toate petițiile de acest fel să fie incluse pe ordinea de zi. Mulțumesc! I want to ask... Mulțumesc foarte mult, doamna Auken. Doamna Auken, voiam să vă întreb dacă doriți să menținem deschisă această petiție sau să o închidem. N-a fost foarte clar din intervenția dumneavoastră. I saw that you are... Uh, okay, here. Okay, it's open. Bun, vă rog, doamna Ocan. M-ați auzit? Ați auzit ce am spus? Mă auziți? Da, deci vreau să se mențină deschisă această petiție. Mulțumesc foarte mult! Eu solo quería decir en cuanto a lo que dice la señora Auken es que... Referitor la cele spuse de doamna Auken, doream doar să vă spun că mm, atunci când se pune pe ordinea de zi o petiție, e rezultatul mm, unei decizii luate de majoritatea coordonatorilor. Ar avea acum cuvântul ECR, are cuvântul doamna Aguilar. Gracias, señora presidente. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Aș dori să încep cu o întrebare. Ați auzit de vreo țară din Uniunea Europeană unde unul din înalții reprezentanți ai poliției a spus într-o conferință de presă că poliția lucrează pentru a reduce la minim uh, clima care e contrară guvernului. Da, repet, pentru a înțelege bine, uh, clima, atmosfera contrară guvernului. Da, doamnelor și domnilor, acest lucru s-a întâmplat în Spania în luna aprilie într-o campanie pentru a submina credibilitatea mass mediei care a criticat dur felul în care guvernul a gestionat criza provocată de coronavirus. Nu știu dumneavoastră, dar eu personal nu am asistat la asemenea declarații din partea niciunui reprezentant al poliției în vreun stat democratic. E emblematic pentru ce s-a întâmplat în Spania în timpul acestei stări de excepție ascunse declarate de guvern, în timp ce aici Polonia și Ungaria erau arătate cu degetul cum că ar fi aplicat măsuri uh, prea stricte. Mm, ministrul de interne a amenințat cu până la 5 ani închisoare pe oricine ar comunica, ar fi transmis mai departe știri false, pe oricine în afara lor, bineînțeles. Uh, S-a spus la începutul crizei că în Spania ar fi ajuns doar câteva cazuri sau că măștile nu foloseau la nimic. Și, în plus, uh, în toate ziarele s-au publicat uh, anunțuri spunând că din această criză ieșim mai puternici. Mai puternici uh, ținând cont că aproape 20.000 din decese sunt reprezentate de vârstnici care, cărora li, s au refuzat, au refuzat îngrijirile medicale. Uh, ca să nu mai vorbim uh, de închiderea a mii și mii de magazine din cauza proastei gestiuni sau reprezentanții jandarmilor care au fost uh, demiși pentru că anchetau activitatea guvernului. Guvernul a profitat de pandemie pentru a încălca drepturile fundamentale ale cetățenilor, lucru pe care nici măcar guvernul nu îl neagă. Doamnelor și domnilor, vă cer ca această petiție să rămână deschisă. Și înainte de a arăta cu degetul spre guverne care beneficiază de sprijinul uh, cetățenilor lor, precum cel al Ungariei sau al Poloniei, ar fi Bine să privim uh, în, spre guvernul spaniol uh, teroriștii separatiști care vor doar să distrugă Spania. Mulțumesc foarte mult. Are acum cuvântul doamna Rego pentru GUE. Mulțumesc, am să mă alătur acelora care au cerut ca această petiție să fie închisă, pentru că aș putea proceda, tocmai ca și colega care a luat cuvântul mai devreme, să vin aici și să folosesc instituțiile europene drept uh, spațiu al confruntării și al opoziției față de guvernul din țara mea, când știm cu toții există dezbateri justificate, dar care trebuie purtate la nivel național. Și vreau să spun că, da, într-adevăr aș putea să procedez uh, ca dumnea ei și să spun că forța noastră politică a votat împotriva tuturor măsurilor de protecție socială pe care le îmi cer scuze, pe care le promovează guvernul, dar nu cred că acesta e locul, nici momentul. Petiționarul e o persoană care a ocupat o funcție publică în numele Partidului Popular. Așa că ni se pare puțin elegant ca această petiție să rămână în continuare deschisă, la ora actuală. Nu credem că această petiție e una justificată. După părerea noastră, e una depășită. E de ajuns să vedem cum ne reintegrăm treptat în viața normală. Acest proces diferă de la stat la stat, există, bineînțeles, un cadru comun și vedem că toate măsurile luate au avut un caracter excepțional, mai ales având în vedere natura crizei sanitare, măsuri care s-au aplicat în toate statele Uniunii Europene, nu doar în Spania, și că aceste măsuri au fost luate respectând cadrul juridic și normativ uh, Constituția și cadrul juridic creat de aceasta. Nu s-au luat măsuri în afara acestui cadru juridic. E important, cred eu, să precizăm acest lucru și e important să specificăm că ne aflăm în fața unei uh, răscruci de drumuri atât de importantă, în joc fiind viața a mii de oameni și în fața acestei dileme, ce au făcut guvernanții? S-au gândit la viețile oamenilor, la interesul cetățenilor și ce a făcut guvernul nostru? A luat măsurile oportune pe care de altfel un studiu recent al Imperial College din Londra a arătat că în acest fel s-a evitat decesul a până la 450.000 de persoane. Cu alte cuvinte, s-au protejat cetățenii, s-a protejat poporul. Lucruri pe care le-au făcut și celelalte guverne din restul statelor Uniunii Europene, așa că ni se pare inadecvat să luăm sub lupă un singur stat din Uniunea Europeană care practic a acționat uh, foarte asemănător uh, felul în care au acționat și alte state care fac parte din Uniunea Europeană. Prin urmare, nu credem că este inspirat să creăm o categorie politică um, bazându-ne pe o întrebare dintr-un sondaj al Centrului de Cercetări Sociologice dacă ne confruntăm cu o problemă în Spania, nu e lipsa de, liber, de libertate a presei, ci problema e dezinformarea, informațiile false care au fost promovate de uh, partide de dreapta și de extremă dreapta. E, prin urmare, o situație um, în care nu um, are sens să deschidem această dezbatere aici, măsurile luate au fost coerente și au vizat în permanență protejarea intereselor cetățenilor spanioli. Mulțumesc. Trecem acum la cea de-a doua rundă de întrebare. Are cuvântul domnul Sarsalehos din partea PP. Mulțumesc, doamnă președinte. Aș vrea să încep făcând două observații înainte de toate. Nu se ia sub lupă Spania, ci, după cum ne-a reamintit reprezentanta Comisiei, se vor lua sub lupă toate statele Uniunii Europene. În al doilea rând, mi se pare lamentabil faptul că de fiecare dată când apare o dezbatere de acest fel, se încearcă distorsionarea acestei dezbateri și se aduce în discuție Ungaria. Vreau să reamintesc că Ungaria a fost, e un subiect care a fost deja dezbătut și redezbătut în repetate rânduri aici la comisia noastră și în plen, iată de ce ar trebui să nu intre în discuția de astăzi. Vreau să închei cu următoarele observații. Mi se pare, sincer, lipsit de respect și lamentabil să se folosească un argument uh, care vizează direct uh, petiționarul încercând uh, să îl descalifice ca individ, după cum s-a încercat adineori. E adevărat, peste tot, drepturile fundamentale au avut de suferit, însă în Spania am asistat la, statul, la starea de um, alertă cea mai îndelungată din toată Uniunea Europeană. Această stare de um, alertă a presupus că conducerea uh, um, um să fie în mâinile guvernului. S-au, amânat, s-au aplicat aproape un milion de amenzi um, legate de presupuse încălcări ale stării de alertă. Mi se pare în plus că s-a folosit starea de urgență pentru a introduce reforme juridice care nu aveau nimic de a face cu pandemia și care nu erau urgente. Timp de 50 de zile, exact 50 de zile, Parlamentul spaniol nu a organizat nici măcar o ședință, o sesiune de control um, a guvernului. Vorbim așadar de probe cât se poate declare, de control al informației de pe internet pentru a um, evita criticile la adresa guvernului, de a Uh, direcționa întrebările adresate primului ministru în timpul conferințelor de presă, cât și dezinformare în ce privește numărul de decese comunicate. Nu uh, suntem aici la tribunal, nu ne revine nouă uh, dreptul de a condamna sau absolvi pe cineva, ci uh, cred că există cu toate acestea suficiente motive pentru ca petiția să rămână deschisă. Mulțumesc! Mulțumesc! Are Cuvântul acum, doamna mestră de la SCD. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte, mulțumesc petiționarului. După ce am citit cu mare atenție petiția dumnealui și, de asemenea, cunoscând activitatea dumnealui, în sectorul privat ca avocat și uh, în sectorul public în calitate de deputat pentru Partidul Popular, mă surprinde o, anumit, o, o mare parte din afirmațiile dumnealui când spune că starea de alertă reprezintă o încălcare a drepturilor fundamentale în, uh, nu ține cont de caracterul juridic pe care um, îl are această stare în Constituție, articolul 116. De altfel, e o decizie care a beneficiat de sprijinul uh, din partea întregului Parlament și uh, Partidul Popular aici. Uh, Vreau să îl întreb dacă, după părerea dumnealui, acest slogan al guvernului de a rămâne acasă nu a fost eficace în uh, ce privește eforturile de a combate uh, propagarea virusului. În câteva zile, miniștrii au, uh, s-au prezentat de peste 180 de ori înaintea presei, răspunzând la întrebări în direct din partea mass-mediei naționale și internaționale. Se pare că ați primit informații greșite din partea uh, colegilor dumneavoastră de la Partidul Popular Spaniol. Nu a fost exclus niciun reprezentant al mass mediei. S-a spus că s-a încercat să se degradeze activitatea reprezentanților mass mediei. Cu tot respectul și apărând înainte de toate dreptul pe care îl au toți cetățenii de a se prezenta înaintea Uniunii Europene în fața acestei comisii ca petiționar. Vreau să spun că a veni cu um, aceste petiții și a ataca decizii care sunt justificate de lege, de Constituție și după cum a spus și reprezentanta Comisiei, sunt măsuri dictate de uh, situația nemai întâlnită cu care ne-a confruntat acum. Nu cred că în acest fel se îmbunătățește viața cetățenilor spanioli. Iată de ce cerem ca această petiție să fie închisă conchid um, deplângând intervenția anumitor deputați, mai uh, precis intervenția unei deputate din partea Vox, care folosește durerea și suferința victimelor și o uh, instrumentalizează pentru a ataca guvernul. Nu vrea altceva decât să uh, transmită și să disemineze ura în cadrul societății. Mulțumesc că avea cuvântul domnul Izvalacov uh, pentru ECR. E conectat? Vă rog. Salve! Grație, onorevole Monserrat. Bună ziua, mulțumesc, doamnă președinte. Voiam să spun că pot... cred că guvernul spaniol nu a reușit să gestioneze cum trebuie această criză. Au fost 150 de morți în zona mea, cu măsuri destul, în țara mea, cu destul de uh, măsuri destul de stricte, în timp ce în Spania lucrurile au stat uh, altfel. Însă e o problemă care mă îngrijorează. Atunci când într-o țară există cenzură și dezinformare din partea guvernului, iar Parlamentul în practică nu funcționează, asta înseamnă o situație tipică pentru un regim totalitar. Asta este părerea mea. Eu am trăit sub un regim totalitar și vreau să vă spun că exact așa erau lucrurile, nicio diferență. Nu mă interesează că guvernele acestea poartă eticheta socialist sau popular, ci mă interesează că au fost 40.000 uh, de morți și nu și-a făcut, și asta înseamnă că au fost oameni care nu și-au făcut treaba. De aceea propun ca această petiție să rămână deschisă și chiar să facem împreună cu Libe o misiune în Spania, pentru că acolo, în mod evident, se înregistrează probleme deosebit de grave. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumesc foarte mult și acum îi vom da din nou cuvântul petiționarului pentru două minute pentru a, pentru a trage concluziile acestei dezbateri, dacă are conexiunea făcută. Señor peticionario, um, Domnule petiționar, trebuie să apăsați pe butonul pe care scrie Speak. punto? Ahora, ahora, ahora. Perfecto. Ahora, sí. Sí, se le oye y se le ve. Vă vedem, vă auzim. Haga refresh. Arriba el todo. Ah, ahora. Ahora. Acum. Puteți vorbi. Vă rog, vă vedem, vă auzim, deci vă rog. Nu vă aud momentul acesta. Da, dar noi vă auzim. <laughs> Vă vedem și vă auzim. ¿Me escuchan? Sí, perfectamente. Mă auziți? Da, foarte bine vă auzim, vă rog. Mă auziți în clipa asta? Da. Bun. Am, uh, am o problemă aici uh, cu conexiunea și nu-mi dau seama dacă mă auziți, mă auziți. Nu mă auziți? Bun. Foarte pe scurt, uh, pentru a atrage concluziile acestei discuții, le mulțumesc tuturor celor care au contribuit la această dezbatere, mulțumesc pentru organizarea ei, nu încerc în niciun caz să aduc o dezbatere de la nivel național în Parlamentul European. Nu aceasta era intenția mea, dar cred că uh, există unele aspecte care sunt importante și merită atenția dumneavoastră. Mă bucură faptul că există membri ai comisiei care consideră că petiția mea ar trebui să rămână deschisă. Am uh, auzit uh, ce a spus președintele cabinetului spaniol chiar în acest uh, weekend și vorbea despre un posibil al doilea val, poate chiar mai rău decât primul. Eu inițiasem această petiție încă din aprilie și ea se baza atunci pe problemele înregistrate la acel moment cu Guardia Civil, cu, deci cu jandarmeria, cu poliția, la vremea aceea, presa și opoziția își exprimau atitudini critice împotriva guvernului și cred că petiția mea este, până la urmă, o petiție menită să sublinieze importanța libertății de exprimare. Subiectul trebuie investigat în continuare, cred eu. Mai e o problemă. Eu însumi am fost politician, acum nu mai dețin nicio funcție publică, Și cu toate că nu mai sunt uh, funcționar public sau politician, uh, mă interesează foarte mult viața politică din țara mea, cu atât mai mult în uh, circunstanțe cum sunt cele pe care le-am traversat și continuăm să le traversăm. Cred că am asistat la o suspendare, în anumite cazuri, a drepturilor fundamentale și populația a fost destul de critică pentru că uh, nu a existat suficient control democratic din partea cetățenilor. Nu a fost permis acest control democratic. Iată subiecte care cred că merită analizate, iar problema cifrelor care a fost, uh, cifrelor avansate pentru persoanele decedate de COVID este iarăși o problemă importantă. Nu știm care este numărul real al deceselor provocate de această boală în Spania și asta face parte din uh, uh tot din aspectele acelea politice. Așadar, sunt jurist, am fost politician, mă interesează viața politică din țara mea și consider că aceste chestiuni trebuie analizate în continuare. Vă solicit așadar să mențineți deschisă această petiție, să continuați analizați temele cuprinse în ea și să vedeți care sunt deciziile luate în Spania în această perioadă, văzând dacă ele, analizând, cântărind dacă ele au fost luate într-adevăr în mod corect și obiectiv. Ce s-a întâmplat în Spania și în presă, doamna președinte intervine rugând vorbitorul să se oprească, vorbitorul reia, prin urmare este vorba de o problemă legată în mod esențial de garantarea și uh, uh, exercitarea libertății de exprimare. Vă rog foarte mult să mențineți deschisă această petiție pentru că e foarte importantă atât pentru libertatea de exprimare cât și pentru democrație în general. Doamna președinte, Mulțumesc foarte mult uh, petiționarului. Acum am auzit uh, cele spuse de toată lumea, de petiționari, de diferitele grupuri politice, de uh, Uh, Comisia Europeană, de aceea președintele consideră că trebuie să menținem deschisă această petiție și vom solicita Comisiei, pentru că ni s-a spus că aceasta monitorizează impactul tuturor măsurilor întreprinse în acest context uh, în această perioadă de urgență la nivelul statelor membre și va exista și o evaluare și o, a, a, a respectării libertăților fundamentale. Cred așadar, este important ca această monitorizare să se facă. Vom transmite această petiție către comisia competentă, Comisia Libe. Există două grupuri politice care mi-au solicitat să mă ocup de această petiție, competiție, uh, pardon, uh, peti, Comisia Libe, care este competentă pentru petiția aceasta, și deci vom fi două comisii care ne vom ocupa. Uh, evaluarea situației va continua și cred că putem spune că ne, ne-am oprit la timp. Reușim să ne oprim cât mai aproape de ora stabilită, uh, din ce în ce mai aproape de la cu fiecare ședință. Mulțumim foarte mult tuturor participanților, uh, interpreților și serviciului tehnic care ne permit să discutăm și este un lucru minunat. Iar săptămâna viitoare, pe data de 22, vom avea o reuniune a Comisiei PETI vor fi coordonatori care vor